We will start with the committee. Please uh, take your seats. Buenos días a, a todas y a todos. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Abțineri. Vom face o verificare electronică la amendamentul oral 3. S-a deschis votul. Se cierra la votație. S-a închis votul. Se respinge. Nu, mă scuzați. Se adoptă. Cu 14 la 7. Amendamentul 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 2 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul oral 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 4 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Și trecem acum la votul final. S-a deschis votul. aprobado por 10. Se adoptă cu 17 voturi pentru, 1 împotrivă și 4 abțineri. Trecem acum la următorul raport, de asemenea buget, procedură bugetară. 6160 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6161 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61-62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61-63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61-64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61-65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61-66 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61-67 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61-74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61-77 pentru, Împotriva. abțineri, se adoptă. 6176 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar vom face o verificare electronică pentru a doua parte la 6176. Se cierra la votación. Rechazada. Se respinge. 61-72, prima parte. Nu, mă scuzați, spune președinta. Amendamentul în ansamblu său pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 61-73, în două părți, prima parte pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 61.50 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 61.68 pentru, împotriva, nu, este caduc, pentru că s-a adoptat cea dinainte. 61.51 pentru, împotriva. abțineri, se respinge. 61-59 pentru prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 61-69 pentru, nu, este caduc. 61-52 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 61-71 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 61.53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 61.54 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la 61.54, s-a deschis votul. Se cierra la votación. S-a închis votul și se adoptă. 61.55 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 61.56 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 61.57 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 61.58 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 61-70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Am terminat cu voturile pe ziua de astăzi. Vă mulțumesc pentru cooperare și trecem acum. Dar se pare că va trebui să așteptăm pentru că avem dezbaterea cu președinția și n-au ajuns încă aici. Așa că vom face da, pe ordinea de zi e trecut la 9.45. Deci vom face o pauză. Cine dorește să bea o cafea între timp, vă rog și ne întâlnim la 9.45.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

please, uh, we will... Dragi colegi, vă rog să luați loc pentru că vom reîncepe lucrările. Damos comienzo con el siguiente punto. Începem următorul punct de pe ordinea de zi, E vorba de dezbaterea pe care o avem cu președinția Consiliului. Se află aici domnul Richter, ministrul muncii, afacerilor sociale și a familiei din Republica Slovacă, care ne va prezenta prioritățile președinției pentru aceste luni în ceea ce privește egalitatea de gen. Deci vom avea o primă parte cu o prezentare de aproximativ 15 minute și după aceea vom trece la intervențiile din sală, în cadrul cărora vor lua cuvântul coordonatorii din partea grupurilor politice pentru două minute maxim și ulterior domnul ministru va putea răspunde întrebărilor dumneavoastră. Dacă vom mai avea timp, în funcție de cum uh, decurge dezbaterea, vom trece la un al doilea rând de intervenții. Trecem imediat acum uh, la prezentarea pe care o va face domnul Richter. Și, domnule Richter, vă urez succes uh, în munca dumneavoastră, pentru că rezultatele pe care le veți obține în acest domeniu sunt importante pentru obiectivele pe care noi dorim să le atingem în această comisie. Și anume, ne dorim o societate care să aibă standarde mai înalte și mai mare egalitate de gen. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă Garcia Perez, domnilor și domnilor parlamentari. Doamnelor și domnilor, în primul rând aș vrea să vă urez o zi bună. Pe 1 iulie, Slovacia a asumat pentru prima oară președinția Consiliului European și aceasta este o adevărată onoare pentru noi. Trebuie să ne dăm seama că în urmă cu 25 de ani, Slovacia practic nici nu exista pe harta europeană și acum avem onoarea să deținem președinția UE. Ne-am asumat această sarcină cu foarte mare responsabilitate și respect. În cadrul președinției noastre am dorit să ajungem la soluții uh, durabile, constructive, pentru uh, a evita fragmentarea UE. În primul rând dorim să sporim încrederea cetățenilor europeni în proiectul comun european. Acest element este foarte important pentru noi. Este o adevărată onoare pentru mine astăzi să mă aflu aici, în fața Comisiei pentru Drepturile Femeii și Egalitatea de Gen și să vă prezint care sunt prioritățile și activitățile președinției noastre. Posibilitatea de a avea acest uh, schimb de opinii este, din punctul meu de vedere, o oportunitate excelentă pentru a analiza împreună care sunt uh, următoarele etape pentru a elimina inegalitățile între femei și bărbați. În acest context, aș vrea să mulțumesc Parlamentului European pentru munca realizată și în special Comisiei dumneavoastră, pentru că ați muncit foarte mult în domeniul legalității de gen rolul dumneavoastră este unic din punctul meu de vedere. Proiectele legislative pe care le prezintă Comisia dumneavoastră sunt o adevărată sursă de inspirație pentru politicile în acest domeniu. Și atitudinea dumneavoastră ne-a ajutat să ne stabilim prioritățile și în cadrul președinției noastre. Obiectivele noastre în domeniul legalității de gen și în domeniul uh, nediscriminării derivă din Declarația Comună asupra Egalității de Gen, pe care am senat-o alături de partenerii noștri, alături de țările de jos și Malta, în uh, decembrie 2015 și uh, vom lucra intens pentru a putea atinge aceste obiective. Aceste priorități pe care le-am stabilit derivă din acele aspecte pe care le-am definit, cum ar fi, de exemplu, politicile sociale și de ocupare. Principala temă a președinției noastre e aceea de a asigura locuri de muncă și prosperitate pe azi și pe viitor. Crearea de locuri de muncă este esențială pentru dezvoltarea comunității, a societății și pentru dezvoltarea personală a cetățenilor europeni. Iată de ce președinția slovacă va face tot ce îi va sta în puteri și va ajuta instituțiile europene și statele membre să adopte și să implementeze măsuri în vederea creșterii ocupării. De aceea consider că este important să asigurăm acele condiții care să permită o participare mai largă a femeilor pe piață. Cred că fiecare dintre dumneavoastră, doamnelor și domnilor parlamentari, este de acord cu mine că aceasta este o condiție prealabilă esențială pentru a ajunge la un mai bun echilibru între viața de familie și muncă. Anul trecut, Comisia Europeană a prezentat o inițiativă care se centra pe găsirea unor soluții noi pentru a putea echilibra viața de familie și viața pe piața muncii. Este vorba de un program care dorește să ofere soluții pentru familiile cu copii și pentru acele familii care au persoane dependente de care să aibă grijă pentru a ajunge la o reconciliere între cele două elemente. Și asta în special pentru femei care au un rol esențial în activitatea familiei. Noi dorim să ne aducem contribuția prin organizarea de dezbateri, de conferințe. De altfel, va avea loc o conferință pe această temă pe 20 și 21 septembrie la Bratislava. Principalul obiectiv al acestei conferințe este acela de a găsi soluții pentru problema reconcilierii între uh, viața profesională și cea privată și acest lucru este important, mai ales dacă ne centrăm pe modelele de muncă care sunt în continuă schimbare. Există aspecte importante, cum ar fi procesul de digitalizare și alte aspecte, de aceea trebuie să ținem cont de tendințele actuale pentru a găsi modalități mai flexibile de muncă, incluzând aici și problema responsabilității partajate în viața de familie, și, bineînțeles, o mai mare echilibrare între femei și bărbați de aceea, schimbul de opinii, schimbul de bune practici între statele membre și în ceea ce privește practicile sociale este esențial. Cred că aceasta își va aduce contribuția în cadrul dezbaterilor pe care le vom avea pentru a găsi soluții față de provocările actuale. Doamnelor și domnilor, domnul președinte, aș vrea să profit de această ocazie pentru a vă invita călduros la această conferință de la Bratislava. Întâlnirea informală a Comisiei pentru Protecție Socială care va preceda această conferință se va centra și ea pe reconcilierea între viața privată și cea profesională. Experți veniți din statele membre vor avea posibilitatea să discute pe marginea unor cazuri concrete, unor cazuri de bune practici și a felului în care acestea sunt implementate în diversele state membre. Aș vrea să subliniez încă o dată aici faptul că președinția noastră este dispusă să negocieze noi proiecte legislative și non-legislative în acest domeniu al reconcilierii între viața privată și cea profesională. Această temă, mai ales dacă vorbim despre situația femeilor și accesul lor pe piața muncii, este esențială pentru ca femeile să nu mai fie atât de dependente. Aceasta reprezintă un factor esențial de care ar trebui să ținem cont dacă dorim să reducem și nivelul de sărăcie în rândul femeilor. Astfel vom reuși să atingem și obiectivele strategiei 2020 și anume să reducem cu 20% numărul persoanelor care sunt expuse riscului de sărăcie și de excludere socială. De fapt, situația la ora actuală este una gravă pentru că ne îndepărtăm practic de acest obiectiv în loc să ne apropiem de el. Există și rapoarte care monitorizează toate acele aspecte care au de-a face cu implementarea obiectivelor din platforma de la Beijing, platforma care se referă încă o dată la tema femeilor. Aceste obiective se centrează pe acele grupuri sau categorii sociale care sunt expuse sărăciei și excluziunii sociale. E vorba, în majoritatea cazurilor, de a, femei și bărbați singuri, de diverse etnii, de romi sau de persoane cu dizabilități. Acest raport poate aduce numeroase beneficii în ceea ce privește factori esențiali, cum ar fi vârsta, dizabilitățile și așa mai departe. Am ținut cont, bineînțeles, și de activitățile comisiei dumneavoastră în acest domeniu. Lucru care s-a reflectat foarte bine într-o rezoluție referitoare la situația femeilor, în care se făcea referință și la femeile refugiate din categoria romilor sau femeile cu dizabilități. Toți acești factori sunt factori care au consecințe directe asupra incluziunii sociale și asupra sărăciei. Și e clar că vom analiza cu atenție toate aceste aspecte. În cadrul acestui raport, sărăcia este concepută ca un factor multidimensional și complex. În sens larg, acesta se referă la un acces limitat la uh, diverse activități de natură socială și altele și uh, se referă și la uh, participarea socială și mobilitate. O analiză detaliată a datelor existente ne-a dus la elaborarea unor recomandări politice pentru nivelul UE Raportul prezintă indicatori actualizați în legătură cu nivelul de sărăcie pentru a putea studia cu uh, mai multe detalii aceste aspecte. Pe baza raportului și a recomandărilor făcute, vom pregăti pentru Consiliul ESCO o propunere de concluzii ale Consiliului în care să ținem cont de efectele negative în viața femeilor și ale bărbaților și a felului în care sunt afectate oportunitățile și perspectiva de viitor, în special pentru categoriile cele mai defavorizate din societățile noastre. Vedem că uh, femeile se confruntă cu mai multe niveluri de discriminare Și bazându-ne pe recomandările făcute, am dorit să ne centrăm pe măsuri specifice care să fie propuse în concluziile Consiliului. Ne-am centrat și pe femeile rome care suferă din cauza sărăciei într-un număr foarte ridicat. Am dorit să îmbunătățim uh, condițiile de viață și pentru tinerii romi și vom avea o conferință la nivel înalt la Bratislava pe această temă. Doamnă președinte, domnilor și domnilor, este adevărat o onoare pentru mine să vă invit la această conferință. Președinția slovacă își propune de asemenea să continue negocierile începute în, președin, în președințiile anterioare pe marginea anumitor dosare. De exemplu, în ceea ce privește nediscriminarea și egalitatea între sexe, ne propunem să lucrăm pe marginea a două propuneri punctuale. Actul european cu privire la accesibilitate și propunerea orizontală de directivă cu privire la punerea în aplicare a principiilor egalității de tratament. Pe marginea acestor două acte legislative, negocierile au început încă din luna iulie a anului curent, iar abordarea președinției slovace este aceea de a explora toate posibilitățile care să ne permită să facem pași cât mai importanți înainte. Luăm foarte în serios aceste negocieri și vom depune toate eforturile, în special pe marginea actului european privind accesibilitatea. În momentul de față, negocierile se află abia într-un stadiu incipient. Și ne propunem să abordăm problemele care au rămas încă pendinte, dar care au o importanță foarte mare, în special definițiile, domeniul de aplicare al propunerii, condițiile cu privire la accesibilitate. Și suntem convinși că în negocierea pe marginea acestei propuneri vom reuși să facem pași important, importanți înainte, pentru că obiectivul acestei propuneri este acela de a îmbunătăți situația și calitatea vieții persoanelor cu dizabilități. Propunerea aceasta va trebui să Uh, vină în completarea propunerii cu privire la egalitatea de tratament pentru persoanele cu uh, dizabilități în acest caz, în ceea ce privește accesul lor la bunuri și servicii. De alminteri, venim în felul acesta în completarea uh, reglementărilor de la nivelul ONU cu privire la egalitatea de tratament și acces. Apoi, referitor la cel de-al doilea act legislativ, Comisia aceasta se ocupă și de problema pe care o abordează el, și anume egalitatea de tratament. Prin urmare, va trebui să vedem ce se va întâmpla cu statele membre care deocamdată blochează adoptarea acestei propuneri și dacă poziția lor se va schimba, vă vom ține la curent. Toate aceste dezbateri reprezintă tema unui grup de înalt nivel care se va întruni pe 7-8 septembrie la Bratislava, când ne vom ocupa de dezbaterea cu privire la mm, raportul Institutului European privind egalitatea de gen pe tema femeile și sărăcia. Și tot în uh, același domeniu al egalității de gen ne vom ocupa și de politica socială și a ocupării. Există concluzii ale Consiliului privitoare la inițiativa privind ocuparea rândurile tinerilor. Aceste concluzii vor produce efecte pozitive pentru ocuparea, eh, pentru ocuparea atât în rândurile femeilor cât și a bărbaților. Trebuie avut în vedere însă în special eh, acest eh, subiect în ceea ce privește pe tineri și ocuparea rândurile tinerilor. Prin urmare, la Bratislava vom discuta de toate aceste lucruri, dar și de problema garantării finanțării adecvate pentru a putea promova aceste chestiuni. Am uh, discutat cu Comisia și am arătat că tinerii au nevoie de acest instrument, prin urmare va trebui să continuăm să acordăm toată atenția acestei teme. În uh, Consiliul Uniunii Europene vom discuta și despre problema șomerilor de lungă durată și susținem Comisia Europeană în eforturile sale de a adopta uh, măsuri suplimentare pentru a garanta egalitatea de tratament între femei și bărbați. Aș dori în acest context să insist asupra angajamentelor asumate în perioada 2016-2020 de către Comisie uh, pentru garantarea egalității de gen atât la nivelul Uniunii Europene cât și în interiorul fiecărui stat membru. Așa cum uh, arătam și în discuțiile noastre cu doamna comisar Iurova, una dintre temele prioritare la nivelul Uniunii Europene și, și pentru președinția slovacă o reprezintă prevenirea violenței împotriva femeilor. Noi susținem activitatea Comisiei Europene în acest domeniu menită să uh, Uh, protejeze, să le protejeze atât pe femei, cât și să-i protejeze pe lor de violență familială. Negocierile pe marginea aderării Uniunii Europene la Convenția Consiliului Europei pentru prevenirea și evitarea violenței domestice, a violenței împotriva femeilor, care vine în continuarea Convenției de la Istanbul, uh, negocierile pe marginea aderării Uniunii Europene la această convenție au început deja sunt uh, subiecte extrem de importante atât la nivel european cât și la nivel internațional și de aceea, de aceea ele intră și în domeniul politicilor uh, externe ale Uniunii Europene. Garantarea femeilor, respectarea drepturilor lor este o chestiune fundamentală pentru a atinge și obiectivele de dezvoltare ale mileniului, dar și angajamentele pe care Uniunea Europeană și le-a asumat la nivel internațional, de exemplu punerea în aplicare a platformei de la Beijing sau a um, angajamentele ce uh, provin din uh, uh, eliminarea oricărui, din Convenția privind eliminarea oricărui fel de discriminare împotriva femeilor, la care Uniunea Europeană este parte. De asemenea, vom participa la 61-a conferință cu privire la femeile, care va avea loc în martie 2017 la New York, în care se va discuta despre poziția femeilor pe piața muncii. Va fi o plăcere să vă prezentăm uh, roadele activității noastre și concluziile președinției noastre în toate aceste domenii și pe marginea tuturor acestor acte și în încheiere, doamnelor și domnilor, permiteți-mi să vă spun că am toată convingerea că împreună, făcând eforturi conjugate, vom reuși să facem pași mari, importanți înainte în ceea ce privește punerea în aplicare a egalității de gen și a tuturor aspectelor uh, aferente. Vă mulțumesc pentru atenție și îmi cer scuze pentru intervenția cam lungă. Muchas gracias, señor ministro. Gracias por... Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare, domnule ministru. Ne-ați prezentat uh, o bună parte sau chiar majoritatea acelor chestiuni asupra cărora lucrăm de foarte mult timp aici la comisia noastră. Sperăm ca unele dintre obiectivele pe care le-ați prezentat uh, să fie cu adevărat atinse. Însă, din păcate, observăm cum uh, trec președințiile uh, pe aici și în ceea ce privește unele dintre aceste obiective și unele dosare la care lucrăm de mult timp, nu s-au făcut multe progrese. Cred de aceea că trebuie să facem eforturi și Consiliul are o responsabilitate deosebită în acest sens ar trebui să încercați să faceți eforturi pentru a debloca anumite dosare importante pentru noi și pentru societate. După cum spuneam, trecem acum la intervențiile din partea grupurilor politice și, în primul rând, în numele PPE-ului, doamna Zaborska. Mulțumesc, doamna președinte, domnule ministru. Bun venit în comisia noastră privind drepturile femeilor. Eu fac parte din comisia aceasta de 13 ani. Am fost și președinte al comisiei acesteia într-unul într dintre mandatele anterioare și de-a lungul acestui timp am asistat la o schimbare a poziției femei în societate. De asemenea, am asistat la o modificare a echilibrului dintre femei și bărbați, legat de egalitatea între femei și bărbați în societate. Dumneavoastră vorbeați despre o mulțime de lucruri legate de domeniul care ne preocupă și pe noi. De-a lungul anilor, noi speraserăm ca în anumite domenii, în anumite sectoare să se facă progrese mai importante. Așa cum s-a spus, în comisia noastră se repetă aceleași lucruri, se găsesc aceleași soluții, dar nu se întâmplă până la urmă foarte multe lucruri. Vreau să vă adresez o întrebare cu privire la egalitatea de șanse. La întrunirea ministrilor de ocupare și pentru politici sociale s-a discutat de schimbările demografice și de impactul acestora asupra sistemelor de asigurări sociale. Știm că în majoritatea statelor membre, femeile se confruntă cu tot felul de probleme legate de Uh, maternitate, de concediul de maternitate, deseori uh, angajatorul nu angajează femei care au copii sau dacă le angajează le dau uh, salarii, dacă angajatorii le, le angajează le oferă salarii mai mici decât bărbaților și așa mai departe. Dumneavoastră, ce părere aveți în calitatea dumneavoastră de reprezentant al uh, președinției Uniunii Europene, este posibilă o îmbunătățire a situației femeilor cu copii pe piața muncii? Și acum o a doua întrebare legată tot de acest aspect. Egalitatea între femei și bărbați e o problemă despre care se vorbește de 60 de ani și care se regăsește în toate contractele, convențiile și actele internaționale. În acest context, uh, grupul nostru politic, PPE-ul, se ocupă de diferențele dintre pensiile femeilor și bărbaților. Este o chestiune pe care noi o considerăm fundamentală dacă vrem cu adevărat să garantăm egalitatea între sexe. Ce părere aveți dumneavoastră? Care este punctul de vedere al ministrilor de resort? Ce părere are președinția? Cum se va putea asigura mai multă egalitate și la nivelul pensiilor între femei și bărbați? fiindcă diferențele rămân foarte mari și din punctul de vedere al veniturilor și din punctul de vedere al pensiilor. Plane Conel. Mulțumesc, doamna Zaborska, și vă rog să respectați timpul pe care îl aveți la dispoziție, pentru că altfel nu vom mai avea timp pentru celelalte dezbateri. Și acum, doamna Noi, numele și de. Herzlichen Dank, Herr Minister. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Ich habe Ihre Rede. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc domnului ministru și pentru că și-a răpit din timp și a venit uh, în comisia noastră și vreau să spun că sunt perfect de acord cu toate cele spuse în prezentarea dumniei sale. Uitându-mă peste programul președinției, însă, Nu prea constatăm că drepturile femeilor ar reprezenta cu adevărat o, o prioritate pentru președinția slovacă. Se vorbește de egalitate dar nu se face niciun fel de trimitere la problemele legate de drepturile femeilor. Apoi, uitându-ne și peste programul trioului de președinții, constatăm că se vorbește acolo de comitetul de supraveghere, de lucruri de genul acesta, Se vorbește despre familie, despre viața de familie, dar nu asistăm la o strategie autentică în domeniul uh, egalității de gen. Nu doar o egalitate așa trecută pe hârtie și atât, ci o strategie reală în domeniul acesta. Fiindcă în calitatea mea de raportor vă previn că vom monitoriza cu toată atenția uh, activitatea Consiliului pentru a ne asigura că problema aceasta a strategiei în domeniul egalității de, între genuri este promovată. Apoi, în, ce privește, în ce le privește pe femeile din categoria migranților. De asemenea, vom analiza cu toată atenția ce face Consiliul și nu va trebui în niciun caz să lăsăm deoparte problema violenței împotriva femeilor. Trebuie ca Uniunea Europeană să adere la Convenția de la Istanbul, nu doar uh, fiecare stat membru în parte. Trebuie să se ratifice această convenție de către Uniunea Europeană. Vă rog să precizați, aceasta este intenția dumneavoastră, aceasta este abordarea la nivel uh, european, pentru că dacă așa este, ea e binevenită. Tine la palabra la señora Finanțca în nombre del grupo ESIR. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka, vážený pán minister, dovolte aj mne vás... Mulțumesc foarte mult, vă urez și eu bun venit, domnule ministru, din, în numele partidului meu politic, ECR. Aș dori să vă adresez câteva întrebări. M-a bucurat să aud că sărăcia în rândul femeilor va fi una dintre prioritățile președinției dumneavoastră. Știm cu toții că femeile sunt mai afectate de sărăcie decât bărbații, mai expuse, mai ales uh, grupuri vulnerabile, cum ar fi mame sing- mamele singure sau mamele care au în grijă un copil cu handicap. În Slovacia, mamele care au grijă, care au un copil cu handicap, primeze la stat 220 de euro. Dumneavoastră ați hotărât uh, să majorați acest acest ajutor la suma de 247 de euro, ceea ce este laudabil. Dar credeți că această sumă, 247 de euro lunar, este mm, suficient pentru a permite acestor mame să ducă o viață demnă și să nu cadă victimă sărăciei? O a doua întrebare pe care aș dori să vă adresez se referă tot la sărăcie. Vreau să vă întreb cum vreți să soluționați uh, problema sărăciei în rândul femeilor? Și a treia întrebare se referă la reconcilierea, reconcilierea vieții private și carierei. Adesea, în Parlamentul European, uh, constatăm că uh, doamnele parlamentar pot să-și aducă copiii la serviciu, la sălile de reuniune. În Slovacia însă nu se poate face acest lucru. Aș dori să să ne spuneți mai multe despre o doamnă parlamentar care s-a hotărât să-și aducă copilul la serviciu. Dumneavoastră ați spus că vreți să sprijiniți aceste schimbări pentru ca femeile, care, femeile parlamentare să-și poată aducă copiii la serviciu și vreau să vă întreb um, acum în contextul în care uh, aceste reguli parlamentare sunt modificate la ora actuală, dacă ne putem aștepta la astfel de schimbări de la, de la dumneavoastră pentru a putea să avem într-adevăr o reconciliere a vieții profesionale și vieții de familie. Vă mulțumesc și mă scuzați pentru că nu vreau să intervin în ceea ce privește afacerile interne ale unei țări. Mi se pare o inițiativă foarte bună ce a comentat aici, însă Um, ca să vă dau o sugestie, vreau să vă informez că um, se va adopta un amendament pentru ca toți deputații și deputații, deputatele să poată să o facă. Și pentru ca nu doar femeile să se ocupe de copii, pentru a permite și taților să își asume această responsabilitate. Și acum, în numele grupului ALDE, doamna Miller. Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să subliniez, să vă spun că copiii au o mamă, dar și un tată. Ar fi foarte bine să vină la lucru și un domn ministru să vină cu copilul la serviciu și nu numai să se dea acest drept femeilor. Oricum, vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru prezentare. Și aș dori să Uh, subliniez un lucru care a fost deja menționat la nivelul uh, miezului grupului ALDE și a fost menționat de dumneavoastră, domnule ministru, este vorba despre accelerarea procesului de ratificare a Convenției de la Istanbul și așa cum a spus colega Maria Neuhel, aș dori să vă spun că ALDE este um, pentru această ratificare și vreau să vă spun același timp că regretăm faptul că Slovacia nu a ratificat încă Convenția de la Istanbul. Vreau să vă întreb care sunt mm, pașii concreți pe care veți să îi faceți pentru a adopta, pentru a grăbi adoptarea acestui document internațional foarte important pentru a combate violența împotriva femeilor și violența în familie. A doua întrebare este puțin diferită. Com, uh, președinția olandeză a adoptat la sfârșitul lunii iulie o agendă comună privind uh, drepturile LGBTI. Pentru prima dată există un consens politic între cele 28 de state membre pentru a spori conștientizarea Uniunii Europene în ceea ce privește drepturile acestor persoane. Acordul din iunie obligă statele membre să elaboreze un, ra- să primească un raport anual de la Comisia Europeană privind progresul și starea de fapt a drepturilor acestor persoane în fiecare țară. Acest raport ar aduce lumina asupra zonelor unde există probleme și care trebuie soluționate și să se propună soluții, ceea ce va consolida poziția și uh, drepturile acestor persoane. Primele rezultate sunt așteptate până la sfârșitul acestui an și vreau să vă adresez o întrebare concretă. Ce inițiative își propune să ia președinția slovacă pentru a menține acest subiect pe uh, ordinea de zi a Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult! Acum, uh, în numele GUE, doamna Bjork. Tack så mycket och eh, välkommen till vårt utskott eh, här. Eh. Mulțumesc foarte mult! Vă urez bun venit, domnule ministru, alături de noi. Colegii mei au vorbit despre importanța ratificării Convenției de la Istanbul și este important să se facă progres în acest sens. Puteți conta pe cooperarea noastră în acest sens. Eu aș dori să ridic chestiunea sărăciei în rândul femeilor. Cred că este foarte important să se poată reconcilia viața profesională și viața de familie. Lucrurile aici pot fi îmbunătățite și avem nevoie de legi mai bune la nivel european pentru a putea să îmbinăm cariera și viața de familie, fie că este vorba de bărbați sau de femei. E nevoie de o partajare echitabilă a responsabilităților iar acest lucru este important și sper că președinția dumneavoastră să pună accent pe acest subiect. Este important uh, ca îngrijirea copiilor să fie îmbunătățită în Europa. În... Și lucrurile nu sunt uh, la fel uh, de avansate peste tot, iar în acest sens trebuie să depunem mai multe eforturi. Avem nevoie de obiective mai ambițioase în acest domeniu. În ceea ce privește lupta combaterea sărăciei în rândul femeilor. Este important să arătăm cu degetul politicile care nu au funcționat. La ora actuală avem uh, probleme foarte mari cu anumite uh, minorități, dar să nu uităm și femeile refugiate, care sunt foarte afectate și adesea date uitării de servicii, serviciile publice. Trebuie ca Consiliul să discute acest lucru. Avem nevoie de o politică economică care să ține cont de combaterea sărăciei în rândul femeilor și în rândul tinerelor. Iar pentru comisia noastră este foarte important uh, să luptăm pentru drepturile de reproducere în Europa. Drepturile reproductive. Femeile și bărbații în Europa trebuie să hotărască pentru sine înșiși și trebuie să înregistrăm și mai multe progrese în acest sens în Europa. Mulțumesc foarte mult. Acum, în numele verzilor, domnul Ernst de Ursason. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezență și pentru prezentare. Mulți dintre noi consideră că mm, prioritățile Uniunii Europene în ceea ce privește egalitatea între sexe sunt blocate. Iar lucrurile nu se mișcă, nu merg înainte. Aș dori să atrag atenția asupra acest lucru. Și uh, vreau să mă alătur și eu uh, celor spuse despre, uh, de colegi în ceea ce privește faptul că programul privind egalitatea între sexe ne-a dezamăgit. Dar aveți ocazia să faceți lucrurile altfel. Și mă bucur că doriți să accelerați ratificarea Convenției de la Istanbul. Cred că există două, că sunt două dosare foarte importante și uh, acestea ar trebui să fie, și punerea lor în aplicare ar trebui să fie grăbită, cum ar fi femeile în consiliile de administrație, care s-a blocat la Consiliu. Ne putem aștepta ceva în următoarele șase luni? Nu știu, dar este, ar fi important pentru noi să știm acest lucru, fiindcă ne dorim ca acest dosar să se materializeze și cel de-al doilea lucru. Știți că la începutul mandatului ne-a supărat faptul că a fost retrasă directiva privind concediul de maternitate și așteptăm acum ca Comisia să facă noi propuneri și legislative și nu știu dumneavoastră ce veți face dacă veți începe dialog cu Comisia în următoarele luni pentru a vedea în ce stadiu se află această propunere și aș dori să știu care este părerea dumneavoastră de data. Deci, cele două întrebări pe care vreau să vi le adresez se referă la femeile în Consiliul uh, de administrație și um, echilibru între viața de familie și viața, și viața profesională. Acum, în numele EFDD, doamna Ayuta. Anch'io le do il benvenuto al nome del... Bun venit și din partea mea, în numele grupului politic pe care îl reprezint. Nu voi reitera cele spuse de colegi înainte, fiindcă chiar dacă la nivelul conținutului uneori ideile noastre diferă, pe fond uh, exprimăm cu toții caracterul urgent al acestor măsuri. Suntem la al enulea semestru al președințiilor. S-au făcut N propuneri până acum și, din păcate, se constată în continuare că este imposibil să se promoveze măcar unul dintre elementele de care ne vorbeați dumneavoastră. Aș vrea așadar să înțeleg dacă poate ați putea dumneavoastră să transmiteți Consiliului din partea noastră această întrebare, în ce măsură guvernele statelor membre la nivelul Consiliului înțeleg cu adevărat care sunt cerințele și nevoile reale ale femeilor? V-aș putea da un exemplu, un caz care s-a întâmplat chiar ieri, în Italia, guvernul italian a decis în cadrul politicii de uh, sponsorizare, a, de susținere a uh, natalității, să vină cu măsuri care să uh, stimuleze femeile să facă copii până la 30 de ani. Și populația s-a revoltat. Nu se înțelege care sunt motivele reale pentru care o femeie nu face, de fapt, copii până la 30 de ani, pentru că ea are o mulțime de dificultăți. Este foarte greu să reconcilieze viața, viața privată și viața profesională. E foarte greu să facă un copil atâta vreme cât are și un loc de muncă sau, din contră, când este șomeră. Deci problemele sunt foarte multe și atunci aș vrea să întreb Consiliul, poate îi transmiteți dumneavoastră, le transmiteți dumneavoastră colegilor dumneavoastră, cât de bine cunosc guvernele această problemă reală, fiindcă dacă ne uităm uh, peste ce ne spun guvernele din statele membre, pare că nu sunt prea conștiente. Ar trebui să înțeleagă mai bine care sunt problemele noastre ale femeilor, care în fiecare an se repetă, punem aceleași întrebări și nu reușim, din păcate, să găsim soluții viabile. Mulțumesc! Ďakujem veľmi pekne. V tej... Mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă întreb dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Nu avem prea mult timp la dispoziție. Încă trei persoane doresc să ia cuvântul. Vă rog să fiți succinți pentru a putea avea domnul ministru suficient timp pentru răspuns. Doamna Hannibal. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule ministru. De la, dați fiindcă s-a făcut referire la raportul privind uh, femeile migrante, vreau să vă pun câteva întrebări, fiindcă am fost raportoare. Raportul a fost împărțit în trei secțiuni. O, prima secțiune, călătoria în sine, apoi centrele de primire și modul în care femeile Um, sunt primite în uh, diversele țări și apoi integrarea socială. Iar firul roșu reprezenta, din păcate, nivelul ridicat de violență de-a lungul călătoriei și apoi în statele membre în care ajungeau. Și se puneau foarte multe probleme în momentul în care um, ajungeau în statul membru respectiv uh, în ceea ce privește instalațiile pentru femei, instalații uh, Uh, toalete, uh, uh, probleme cu lipsa interpretelor și apoi chestiuni legate de integrarea femeilor în societate. Acestea sunt probleme mari care nu vor dispărea. Asistăm la valuri migratorii mari care nu se vor opri prea curând, vreau să vă întreb ce părere aveți dumneavoastră, care este poziția dumneavoastră aici și aș vrea să sprijin ideea unui dialog la Consiliu privind acest subiect și sper că uh, veți lua într-adevăr uh, în serios acest subiect. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Besera. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule ministru, am uh, o întrebare concretă. de la preluarea președinției. Considerați că există un angajament puternic în ceea ce privește dosarul femeile, femeile în posturi de conducere în Consiliul de Administrație. Noi avem aici un consens, aceasta este o măsură eficientă, dovedită, care și-a dovedit eficiența. Uh, și vreau să vă întreb dacă dumneavoastră sprijiniți acest dosar și sunteți angajați să faceți progres în acest sens. Mulțumesc și în cea din urmă, domnul Sebastian. Mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc, domnule ministru. Mărturisesc că sunt îngrijorat de ratificarea, de formularea ratificării mm, Convenției de la Istanbul. Ați spus că vor începe negocierile, dar noi, aici, Uh, doamna comisar, uh, dar nu aici, doamna uh, comisar Iurova a spus că Uniunea Europeană este gata să semneze anul acesta Convenția de la Istanbul. Deci cred că există aici o discrepanță de obiective, fiindcă și să nu uităm că Convenția de la Istanbul este cel mai bun instrument pentru a combate violența împotriva femeilor suntem deja la începutul lunii septembrie și nu avem mult timp pentru a semna convenția. Vreau să știu cum stau lucrurile. Mulțumesc foarte mult pentru concizie. Dau acum cuvântul domnului ministru pentru a răspunde întrebărilor. Aveți la dispoziție, domnule ministru, 10 minute. Mulțumesc foarte mult. Stimați membri ai Parlamentului European, vă dați seama că 10 minute nu este timp suficient pentru a vă da cum trebuie răspunsul la întrebări. Îmi cer scuze din capul locului pentru că nu voi putea intra în amănunt la toate întrebările. În ceea ce privește chestiunile naționale, interne, v-am trimis o scrisoare, v-am uh, invitat la o întâlnire și vă spun încă o dată că sunt gata să discutăm aceste chestiuni. Și în afară de majorarea sumei cu 30 de euro, vor mai fi și alte schimbări. Și când Și când vine vorba de femeile uh, care au un copil cu handicap sau care îngrijesc un copil cu handicap, bineînțeles că au dreptul la o pensie. În această chestiune ține și de ministrul de, ființ, de finanțe și, bineînțeles, politicienii din nefericire își schimb părerea uneori, dar sunt gata să discutăm despre asta și uh, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru activitatea dumneavoastră din acest domeniu în Parlamentul European. Așa și acasă, în Slovacia. Bineînțeles, uh, e loc de mai bine aici și în coaliția noastră guvernamentală. Acum, aș dori să încep cu întrebarea privind abordarea de bază. Am uh, vorbit despre trioul președințiilor la început, fiindcă am uh, planificat foarte multe activități în cele trei țări. Olanda, Slovacia și Malta. Uneori se pot începe unele inițiative, dar poate nu se pot uh, finaliza în timpul unei singure președinții. Am comunicat la nivel înalt politic, am înșințat uh, comisia, comisarul Tyson și suntem, uh, am reușit să pregătim lucrurile astfel încât dacă președinția olandeză nu reușea să finalizeze unele dosare, noi le preluam. Le preluăm. Deci vă rog să înțelegeți lucrurile așa, cum spuneam, am, am consultat foarte mult cu Comisia Europeană pentru a înțelege mai bine activitățile legislative și nelegislative. Deci dacă, dacă ne gândim la aceste lucruri, veți, vom înțelege mai bine situația. Salut activitățile președinției uh, olandeze. Bineînțeles, a înregistrat progres, dar uh, nu s-au finalizat multe dosare. Sunt sigur că vom reuși să ajungem la unele rezultate și să definitivăm unele dosare până la sfârșitul mandatului. Când vorbim despre egalitate și calitate, calitatea vieții echitabile, aici intră în discuție mai multe subiecte care au fost prezentate mai pe larg ieri la Comisia pentru Ocupare. Semestrul european, iată, este un drept european, dar vă vizează și pe dumneavoastră. Este o suprastructură foarte importantă. Și dacă aș, dacă aș intra în amănunte, aș trebui să repet foarte multe lucruri pe care le-am spus ieri. Aici sunt foarte multe priorități, bineînțeles, pe care ni le asumăm. Iar acest lucru merge mână în mână cu faptul că am fost foarte ambițioși în ceea ce privește toate aceste subiecte. Am vrut să facem mai mult, am organizat uh, conferințe specializate în Bratislava. Bineînțeles, ne interesează dialogul social, nu este doar o chestiune tripartită. În ceea ce privește angajatorii și angajații, e vorba și de grupuri sociale importante care nu au doar posibilitatea, ci dator, chiar datoria de a se implica și trebuie să le respectăm vederile, propunerile, remarcele. Iar acestea ar trebui să se reflecte în propuneri legislative apoi. Și mai există, mai, încă o idee vă mai dau. Este vorba despre modul în care sunt percepute instituțiile europene de către cetățeni. Am ajuns la concluzia că această percepție nu este întotdeauna pozitivă. Mai ales Comisia, Parlamentul sau Consiliul. Iată de ce am hotărât să facem mai mult. Și iată de ce primul ministru, primul, prima reuniune informală de afaceri externe, afaceri interne a la nivel ministerial a avut loc și a doamna Salba a făcut referire la acest lucru, a făcut referire la digitalizare. Toate acestea duc la schimbări pe piața muncii, digitalizarea, robotizarea. Schimbă piața muncii și unele, unele locuri de muncă dispar. Eu am dus pe miniștri la o fabrică și le-am arătat ce, cum arată acum, cum le-am uh, explicat cum arată acum 20 de ani. Unele slujbe au dispărut, într-adevăr. Și este foarte important să găsim legăturile între propuneri. Trebuie să facem uh, o legătură clară între propunerile legislative cu situația reală de la fața locului. Și m-am bucurat că aproape toți miniștrii au fost prezenți și au, uh, s-au bucurat că am vizitat acea fabrică. Iar uh, concluziile care țin de priorități vizează apropierea Uniunii Europene de către cetățeni. Am obținut foarte mult, dar în același timp nu am putut să le arătăm cetățenilor care sunt succesele noastre. Poate că mass media se concentra pe alte subiecte. Trebuie să îmbunătățim cooperarea noastră cu Uniunea Europeană și cu comisiile, cu Parlamentul European și cu comisiile sale. Acum, în ceea ce privește comisia de la Istanbul, da, este un subiect important, într-adevăr, de care ne ocupăm de mult timp și depinde de noi să grăbim lucrurile, să facem să avanseze lucrurile. Eu nu, nu mă sunt uh, împotriva ideii de a semna de a ratifica convenția până la sfârșitul anului, așa cum a spus doamna Iurova, dar ce mă interesează pe mine este să ajungem pe ultima sută de metri. Procesul a fost demarat deja, nu este într-o fază incipientă. Unele chestiuni au fost deja discutate. Nu vorbim acum, nu, nu hotărâm acum dacă va ratifica Uniunea Europeană ca entitate unică această convenție. S-a hotărât deja. Slovacia, de pildă, a hotărât ca mai întâi să se ocupe de propunerea legislativă în ceea ce privește o lege care să se ocupe de violența pe bază de gen uh, în conformitate cu Convenția de la Istanbul. Poate că a mers puțin prea departe. Noi considerăm că este mai important decât un proces uh, anevoios de ratificare. Vrem să, să includem aspecte concrete ale Convenției în legislația națională. M-aș bucura foarte mult să participăm cu toții în acest exercițiu. Bineînțeles, e nevoie de o discuție mai largă aici. Una dintre prioritățile noastre este de, de a ne apropia de o ratificare Bineînțeles, ratificarea în sine va lua mai mult timp la nivel național, e un proces lung și, într-un oarecare măsură, un proces individual. Ambiția noastră este realistă. Știu că unii dintre dumneavoastră poate vă simțiți frustrați la acum multe dintre aceste dosare au rămas pe rafturi de mult Același lucru este valabil în ceea ce privește femeile în consiliile de administrație și e nevoie de un imbol pentru a începe să se miște lucrurile. Și același lucru este valabil în ceea ce privește directiva privind lucrătorii dezașați. Comisia nu reacționează, nu ia măsuri în ceea ce privește poziția statelor membre, ci merge pur și simplu cu ochelare de cal, drept înainte, e, ignorând ce se întâmplă în stânga și dreapta, iată de ce se discută lucrurile ani de zile fără să țină cont de unele lucruri. Nu e normal ca 11 state membre să ridice cartonașul galben într-o chestiune atât de importantă cum este această directivă. Directiva este necesară, mai ales pentru unele state membre. Dar eu cred că lucrurile nu sunt întotdeauna bine pregătite. Nu se pregătește terenul înainte de a lua măsuri legislative. Și asta este valabil și pentru alte dosare care poate sunt mai relevante pentru sunt relevante pentru comisia dumneavoastră. Asta în ceea ce privește femeile în consiliul de administrație. Deci noi ne-am bucurat din tot sufletul să putem uh, uh, registra un progres cât de mic până la sfârșitul președinției și dacă facem câteva, câteva pași mici înainte, ar fi deja o mare realizare. Nu avem suficient timp acum. Nu știu ce să, la ce să răspund mai înainte. Unii dintre voi ați spus, dumneavoastră, mă scuzați, ați spus că pe hârtie prioritățile arată bine. Dar în realitate lucrurile stau altfel. Haideți să privim lucrurile dintr-un alt punct, să ne uităm la triul președinților. Uh, Olanda a început unele dosare, noi însă le continuăm uh, lucrul asupra lor. Poate nu le prezentăm ca fiind priorități, dar ne ocupăm de ele în continuare. Același lucru este valabil și pentru Comisia pentru Ocupare. Acolo a fost prezent uh, ministrul maltez și am uh, discutat deja despre uh, dosarele la care lucrăm noi acum pentru ca lucrurile să continue în președin, sub președinția malteză. Deci vă rog să înțelegeți lucrurile în acest context, în contextul celor trei președinții. Iar uh, poate așa veți găsi răspuns la unele dintre întrebările dumneavoastră. Iată de ce poate nu regăsiți unele subiecte pe lista priorităților noastre. Deci șase luni. Avem șase luni la dispoziție pentru șase luni pentru a începe și finaliza un dosare prea puțin. Dacă ne gândim la procedurile complexe din instituțiile europene, ne dăm seama că nu e realist acest lucru. Dacă e, nevo- dacă e nevoie să vă ofer mai multe amănunte, o voi face cu bucurie. Și încă o dată vă spun, dacă îmi permiteți, că conferințele și evenimentele pe care le-am enumerat și care vor avea loc la Bratislava sunt foarte importante în acest context. <clears throat> Și vă invit uh, cu căldură încă o dată să participați la aceste conferințe. Vă mulțumesc! Minister, uh, Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru că ați răspuns la întrebările noastre. Vă mulțumesc și pentru invitațiile pe care le-ați lansat pentru aceste conferințe și vom continua lucrările pe ordine de zi. Poate vom face o scurtă pauză de 5 minute pentru a ne spune la revedere.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 Vážené kolegyne, kolegovia, poprosila by som vás... Dragi colegi, v-aș ruga să luați loc pentru a continua lucrările. Mi s-au acordat 15 uh, minute suplimentare după orele 11 din partea interprenților, dar pentru că întâlnirea coordonatorilor fusese prevăzută la orele 11, v-aș ruga să fiți foarte succint și am să dau cuvântul imediat doamnei raportor, doamna Besera. Mulțumesc, doamna președintă. Am să fiu foarte succintă pentru că înțeleg că astăzi este 1 septembrie și înțeleg și care sunt dificultățile cu timpul, așa că ținând cont de faptul că ne aflăm uh, în fața unui proiect uh, care a fost trimis uh, încă de pe 12 iulie raportorilor din umbră pentru a înțelege mai bine abordarea mea, voi încerca să vă spun care este principala orientare a acestui document care sunt domeniile prezentate și care este obiectivul acestui raport pentru a avea uh, aici o dezbatere cât mai eficientă. Vreau să mulțumesc încă de la început raportorilor din umbră, care, după cum spuneam, am, au primit uh, documentul încă de pe 12 iulie și după prezentarea documentului de lucru și după eventualele comentarii primite, vom transmite din nou acest document actualizat. Acesta va fi prezentat în luna octombrie în fața comisiei noastre și 26 octombrie este termenul pentru depunerea de amendamente. Uh, ideea ar fi ca la sfârșitul lunii noiembrie să-l votăm la FEM și uh, după aceea la plenară. Și acum, foarte pe scurt, am să vă spun care este abordarea principală în cadrul acestui raport. E vorba aici de promovarea egalității de gen în domeniul sănătății mentale și a cercetării clinice. Ținem cont de definiția pe care o dă OMS în legătură cu sănătatea. E vorba de o stare de bunăstare fizică, mentală și socială completă și nu doar lipsa unor afecțiuni sau a unor boli accesul inegal la resurse și alți factori fac ca inegalitățile să apară între femei și bărbați în ceea ce privește riscurile de sănătate, accesul la informații, asistență și servicii de sănătate. Există și diferențe de natură biologică care reprezintă îngrijorări și nevoi de sănătate specifice pentru femei, în special atunci când e vorba de sănătatea reproductivă și sexuală cercetarea și practica totuși nu țin cont uh, în suficientă măsură de aceste diferențe din punct de vedere al sănătății și al bolilor potențiale. Deși femeile reprezintă peste jumătate din populația Uniunii, ele sunt infrareprezentate în ceea ce privește cercetarea. De altfel, studiile se bazează pe premiza că femeile și bărbații sunt egali din punct de vedere fiziologic, cu excepția organelor de reproducere și nu țin cont de alte diferențe biologice, sociale, etc., care au un efect deosebit în ceea ce privește sănătatea. Femeile primesc tratamente preventive sau de vindecare care au fost înainte de toate uh, testate pe bărbați și care uneori sunt chiar uh, uh, dăunătoare. Finanțarea pe care o oferă UE pentru cercetare Uh, vine totuși uh, din banii primiți de la toți uh, contribuabilii europeni, femei și bărbați. Acum, în ceea ce privește sănătatea mentală, indicatorii în general sunt aproape identici pentru femei și bărbați, însă și aici e clar că există diferențe de gen foarte mari în ceea ce privește bolile mentale, în special pentru indicatorii comuni pentru depresie, de exemplu nu se ține cont de diferențele de gen în politicile de sănătate europeană sau la nivel național. Acesta este principalul element al acestui raport și sper că pe marginea acestuia să uh, îi dăm o formă cât mai completă. Uniunea Europeană trebuie să garanteze protecția sănătății în toate politicile sale și este obligată să coopereze cu statele membre pentru a îmbunătăți condițiile de sănătate publică, să prevină bolile și să elimine sursele de boli fizice sau mentale. Este o obligație juridică comună pentru toate statele membre. Pe de altă parte, Consiliul a adoptat principiul de universalitate, accesul la o sănătate de calitate, echitate, solidaritate, acestea fiind valori și principii comune pe care se bazează sistemele de sănătate din statele membre. Ce înseamnă echitate, egalitate? Înseamnă acces egal în funcție de nevoi, indiferent de uh, factori precum uh, etnia, genul, vârsta, situația socială sau uh, uh, posibilitatea de a plăti un serviciu. Iată de ce Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii garantează că toate persoanele au dreptul de a avea îngrijiri de sănătate de prevenire și îngrijiri de sănătate în condițiile stabilite de legislația și practicile naționale. E vorba de principii care se completează cu obligația de a ține cont de dimensiunea de gen, așa cum se arată în tratatele europene. Carta drepturilor fundamentale, după cum spuneam mai devreme, se completează cu o obligație de a ține cont de dimensiunea de gen care este inclusă în tratatul european și asta, bineînțeles, se aplică pentru politicienii responsabili la nivel național și european pentru politicile de sănătate. În încheiere, aș spune că Direcția Generală pentru Sănătate Publică din partea Comisiei Europene a publicat uh, câteva rapoarte în care se includ date referitoare la situația femeilor și accesul la condițiile de sănătate la îngrijirile de sănătate și se vede că nu s-au îndeplinit obiectivele și nu există programe specifice pentru a ține cont de nevoile femeilor, care reprezintă majoritatea populației europene și că, în general, politicile europene de îngrijiri de sănătate în Europa nu țin cont de diferențele de gen și aceasta reprezintă o încălcare gravă a tratatelor și a obligațiilor juridice care ni se impun. Aceasta este prezentarea generală și acum în ceea ce privește structura raportului. Tocmai pentru că avem uh, mai multe domenii pe care le abordăm, există aici uh, elemente importante precum uh, riscurile și nevoile specifice pentru femei pentru a vedea perspectiva acestei dimensiuni de gen, în al doilea rând, uh, sănătatea mentală, cu o abordare foarte riguroasă și a treia parte, care este esențială din punctul meu de vedere, pentru că aici sunt incluse multe domenii în care lucrăm, e vorba de testele clinice, care au de-a face nu doar cu felul în care se utilizează fondurile europene, ci și cu faptul că se discriminează peste 50% din populația europeană și uh, există și problema transparenței. Aceasta este o prezentare generală. Dacă aveți întrebări, dacă nu, pot să vă spun care este termenul pentru ca raportorii din umbră să uh, analizeze acest uh, document. Bineînțeles, sunt la dispoziția dumneavoastră. Voi organiza întâlniri cu raportorii din umbră pentru a ajunge la o abordare comună, pentru că după aceea conținutul și cuvintele exacte sunt sigură că vom ajunge la un acord. Mulțumesc! Mulțumesc! Mă mulțumesc foarte mult uh, pentru prezentarea acestui raport. Acum am să dau cuvântul raportorilor din umbră sau grupurilor uh, politice. Din partea PPE nu este nimeni. Vom începe cu S și D. Mulțumesc foarte mult. Uh, Beatrice, îmi pare rău că am ajuns cu oarecare întârziere, însă am citit documentul pe care l-ai prezentat și sunt de dreptul impresionată. Vreau să-ți mulțumesc pentru documentul de lucru care ne simplifică foarte mult uh, sarcina. Este o adevărată onoare pentru mine să lucrez pe această temă pentru că am uh, experiență în uh, domeniul sănătății mintale. Am uh, lucrat în vederea integrării acestor persoane prin activități culturale și de teatru. Am fost ambasador pentru sănătatea mentală în Europa și în țara mea am lansat uh, un proiect de integrare pe piața muncii pentru această persoană. E interesant să includem și dimensiunea de gen aici și există aspecte foarte importante de gen în domeniul sănătății. De aceea trebuie să avem o abordare responsabilă care să țină cont de această dimensiune și aceasta corespunde strategiei OMS pentru 2017-2021. Probabil că știți că uh, boli precum uh, depresia, anxietatea sau atacurile de panică uh, sunt de două ori mai numeroase la femei decât la bărbați și acestea au legătură cu nivelul de satisfacție uh, global al persoanei respective. Uh, și aceste uh, afecțiuni pot uh, afecta starea generală a individului, iată de ce trebuie să abordăm uh, problemele acestea. Tulburările mentale sunt în continuare stigmatizate în societatea noastră și deseori nu putem vorbi deschis despre ele doar doi din cinci uh, afectați uh, caută să găsească un tratament și oamenii se confruntă cu tot felul de stereotipuri, se simt izolați, singuri și aceasta nu face decât să exacerbeze problemele lor. Femeile în vârstă suferă deseori de probleme uh, mentale atunci când rămân singure sau când uh, au avut uh, o relație lungă de parteneriat și își pierd dintr-o dată partenerul. Avem nevoie și de educație în acest domeniu pentru o mai mare conștientizare și uh, cunoaștere a domeniului. Avem nevoie de politici care să țină cont de dimensiunea de gen și de aceste stereotipuri să se țină cont de excluziunea socială, pentru că toți aceștia sunt factori importanți Egalitatea de gen și excluziunea socială au o relație directă, deci trebuie să ne asigurăm că diversele categorii sociale au acces la îngrijirile necesare. De aceea aș sublinia importanța uh, și la nivelul uh, susținerii de către comunitate și a unor uh, forme de susținere. Uh, noi vorbim în uh, Marea Britanie despre rețete sociale uh, E vorba de tot felul de activități sociale care pot ajuta persoanele respective și aceasta reduce costurile pentru statele membre, deci sunt uh, bune practici pe care le putem uh, promova. Aștept să lucrez cu dumneavoastră în continuare la acest raport. Mulțumesc! Thank you, Mrs. Mulțumesc foarte mult. Doamna Bjork, vă rog. Thank you. Uh, Mulțumesc foarte subțint și din partea mea câteva gânduri. Am citit uh, și eu documentul acesta de lucru și am convingerea că va fi foarte plăcut să colaborăm pe marginea acestui raport, a cărui structură propusă o consider excelentă și aștept cu mult interes să lucrăm în această direcție. Un singur lucru aș vrea să mai adaug, și anume că poate n-ar strica să adăugăm undeva în text sindromul de epuizare, burnout. Este o problemă care e din ce în ce mai recurentă, viața femeilor se schimbă și asistăm la tot mai multe cazuri de burnout. Femeile trebuie să meargă și la serviciu, să se ocupe și de familie, de copii și ajung în această situație de epuizare,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 Mulțumesc, domnule Sebastian. Și acum, pentru a încheia dezbaterea, vom da cuvântul din nou doamnei Besera. Foarte rapid, doamna președinte, vreau să mulțumesc uh, uh, în special interesului deosebit pe care l-au manifestat uh, colegii față de acest raport pentru comentariile care au fost făcute astăzi, atât în ceea ce privește raportul cât și avizul de la DV. Vreau să vă informez că vom avea rapoarte și avize foarte importante în paralel în ceea ce privește accesul la medicamente, deci ar fi foarte interesant să vedem uh, cum am putea include și aspecte din aceste rapoarte sau avize în raportul nostru. Iată, este un proces care începe acum. Uh, va trebui să vedem dacă doriți să avem uh, o întâlnire comună și când și să începem imediat lucrările. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu foarte mult, doamna Besera, și acum se încheie ședința comisiei noastre și